De mâine, în trei săptămâni, în trei luni, avem dreptul. Noi, Parlamentul European, de a ne spune părerea. Uh, procesul verbal al ședinței de astăzi va fi votat la următoarea ședință. Dacă nu există niciun fel de opoziții, acest proces verbal și toate deciziile luate astăzi vor fi transmise forurilor superioare. Vă mulțumesc!